Il presidente. Președintele. Sono pronte le schede? Allora. Așadar, reluăm sesiunea. Vă mulțumesc. Au fost tipărite noile buletine de vot. Trecem acum la cel de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea trei vicepreședinți. Trebuie să înlocuim una dintre uh, observatori, doamna Thaler, care nu mai poate participa pentru că are o altă ședință. Acum am să trag la sort numele unui alt observator. Onorevole Roberta Mezzola. Doamna Mezzola, Roberta. È presente? E în Presente? E prezente? Onorevole Metzola. Doamna Metzola. Non c'è. E allora Onorevole Rovana Plumb. Doamna Rovana Plumb. Ok. Accetta, accetta. Sunteți de acord? Sunteți de acord să îndepliniți această funcție? Bene, grazie. Allora invito gli scrutatori. Mulțumesc frumos că îi rog pe toți observatorii să se ducă la urnele lor respective și vor vota la sfârșitul turului de scrutin. La l'onorevole Plumb e... Doamnă Plumb, dumneavoastră sunteți, dumneavoastră sunteți observatoare pentru literele de la N la R. Deci de la N la R. Deci vă rog frumos să mergeți lângă urna dumneavoastră. Allora, ripetiamo uh, una, la regola. Repetăm regula. Trebuie să alegem trei vicepreședinți. Puteți să votați maxim pentru trei candidați, minim pentru doi. Altfel, buletinul dumneavoastră de vot va fi considerat nul. Putem deja să distribuim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 le voto Votul așadar s-a încheiat. și observatorii voturilor, vă rog frumos să, să meargă la sala R101 și am suspendat ședința deocamdată.